Okay, friends, it's 9.20, uh, that means that we shall... Dragi prieteni, este 9 și 20. Să începem cu votul. Uh, S&D Group has called for... Grupul S&D a solicitat un vot uh, cu apel nominal uh, la adăugirile 1 până la 6, la contribuția Comisiei Ample la dialogul structurat. Este cineva împotrivă, acest, împotriva acestui vot cu apel uh, nominal? Cine sunt cei pentru un vot cu apel nominal? Sunt mai mult decât 11, deci putem începe cu votul și Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugirea 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Acum s-a închis votul și se respinge la diferență de 3 voturi. Adăugirea 2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge la diferență de 3 voturi. Adăugirea 3, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge la diferență de 5 voturi. Adăugirea 4, același lucru, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 36 de voturi pentru. Compromisul 4 acum, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, adăugirea 5, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 25 de voturi pentru. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 unu sau uh, două persoane care au ridicat brațul. Bun, acum uh, vor, votăm uh, contribuția Comisiei la dialogul structural. Cine este pentru? Pot, uh, vot cu apel nominal, se corectează președinte. S-a închis votul și se adoptă cu 24 de voturi pentru. Mulțumim foarte mult! tuturor celor implicați în acest dosar. Continuăm cu punctul 8 de pe ordine de zi, condițiile de muncă și locurile de muncă precare. Începem cu compromisul G. Deci compromisul J, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul S, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A, K, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 88, nu, devine caduc. Deci mergem mai departe până la pagina 3, uh, la amendamentul 102, la aliniatul 1A noi. Deci 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> Verificăm amendamentul 102. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă la diferență de 3 voturi. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 104 cu un amendament oral solicitat de SND. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 104. Verificăm. S-a deschis uh, votul. S-a închis votul și se respinge la diferență de două voturi. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, aș spune eu. Verificăm 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru. 107 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, aș spune. Verificăm 107. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu diferență de trei voturi. Compromisul R pentru, împotrivă, țineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm pe pagina 7. Compromisul AM. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul nu, continuăm cu compromisul AO. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 164 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 165. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 28 de voturi pentru. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul AN pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 194 pentru, împotrivă, abțineri, eu aș spune că se respinge, 195 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 196 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 197 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm 197. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 30 de voturi pentru. Amendamentul 198 pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș spune că se respinge, dar să verificăm, pentru că nu a fost destul de clar. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Compromisul Y. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Z. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 205 este vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AB pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AT pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Pagin la pagina 13, compromisul AS pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AC, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AD, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 14, compromisul X, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 239 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 240 pentru, împotriva abțineri. Eu aș spune că se respinge. Verificăm 240. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge cu o majoritate destul de largă. Avem compromisul AE acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul AP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 253, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că este adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. I-aș spune că se adoptă. 255 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 259 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 260 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 262. S-a deschis votul. Se respinge la diferență de 3 voturi. Continuăm cu 264 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar. Verificăm 264. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul AH pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 275 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 276 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 254 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 254 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 35 de voturi pentru. Amendamentul 278. Deci 278. Cine este pentru? șapte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 278 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul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 290 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 291 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 292 vot, 92 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm prima parte a amendamentului 292. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte pentru, um, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 293 Vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 294, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 295, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AL, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 301 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 301. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 302 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A, J, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 304, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 304. Verificăm 304. Votul s-a deschis, votul s-a închis și este respins. 305 devine caduc. Compromisul AR pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul AQ pentru, împotrivă, abținere respins. Verificăm compromisul AQ. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și este adoptat cu un vot diferență. Amendamentul 314 devine caduc. 315 pentru. Împotrivă. Obțineri. Aș spune că este adoptat verificăm 315. S-a deschis votul, votul s-a închis. Nu, este respins cu un vot diferență. Amendamentul 316 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, 318 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 319 pentru, împotrivă, abțineri respins, Trecem la pagina 24, Agri 23, pentru, împotrivă, sunteți puțini care ați ridicat mâna. Încercăm din nou 23. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 1, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 2, pentru, împotrivă, respins. Agri 3, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. A fost adoptat. Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 8 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 9 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 11 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 12 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 13 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 14 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 15 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 18 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FAM 1 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul AV pentru, împotrivă, abțineri adoptat. FAM 7 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune adoptat. La FAM 7, FAM 8 pentru, împotrivă, abțineri respins. FAM 10 pentru, împotrivă, abțineri respins. FAM 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 1 și 2 sunt identice, deci le supunem la vot pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 8 și 9 sunt identice. Cine este pentru? Amendamentele 8 și 9 sunt împreună. Nu, se pare că este o greșeală în lista de vot. Deci 8 și 9 uh, împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, eu aș spune că este adoptat. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 13 împreună cu amendamentul 17 identice pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 15 și 16 identice le punem la vot împreună pentru, împotriva, abținere, adoptate. FAM, citația 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 20 și 27 sunt identice se votează împreună pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Amendamentul 22 votat împreună cu 23 identice. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptate. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. PAM, citația 1 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Citația 3 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Citația 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul a pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromisul B pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromisul C pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromisul I pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromisul E pentru, împotrivă, abțineri adoptat, și sărim la pagina 29, compromisul K pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri. Și aș spune, dar verificăm 55. Votul s-a deschis, votul s-a închis și este adoptat cu o diferență de 28 de voturi, 56 pentru, împotrivă, abțineri, a spune respins. Verificăm 56. Votul s-a deschis, votul s-a închis și este respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune adoptat. Compromisul G. Verificăm însă 57, amendamentul 57. Votul s-a deschis, votul s-a închis și este adoptat. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm 71 și votul s-a deschis, votul s-a închis și este respins. FAM I pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri D pentru, împotrivă, abțineri respins. FAM T pentru, împotrivă, abțineri respins. FAM U pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul N pentru. Vreți să verificăm 77? Verificăm de 77. Votul s-a deschis și votul s-a închis și adoptat cu 41 de voturi. Compromisul N pentru împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Agrij pentru, împotrivă, abțineri Trebuie să verificăm Agri J. Votul s-a deschis. Și votul s-a închis. Și este respins. Făm V pentru împotrivă, abțineri, respins. Fam A pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm FAM A. Votul s-a deschis, votul este acum închis și este adoptat cu o diferență de 3 voturi. Fam B pentru împotrivă, abțineri adoptat, FAM D pentru, împotrivă, abțineri respins, FAM E pentru, împotrivă, abțineri respins, FAM E, compromisul AU pentru, împotrivă abțineri adoptat, FAM K pentru, împotrivă abțineri respins, FAM O pentru, împotrivă abțineri respins, FAM S pentru, împotrivă, abțineri, verificăm FAM S. Votul s-a deschis, votul s-a închis și este adoptat cu 23 de voturi pentru. Agri A pentru Am votat separat Agri A pentru, împotrivă, abține respins, Agri B pentru, împotrivă, abține respins, Agri C pentru, împotrivă, abține respins, Agri E pentru, împotrivă, abține respins, agri F pentru, împotrivă, abține respins, agri G pentru împotrivă abțineri respins, Agri H pentru împotrivă abțineri respins, Agri I pentru împotrivă abțineri respins, Agri K pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul AW pentru împotrivă abțineri adoptat și votăm acum asupra proiectului de raport în forma sa modificată prin vot electronic. Votul s-a deschis și votul s-a închis. Adoptat cu 38 de voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri. Deci mulțumim raportorului și echipei care a lucrat uh, cu el. Deci trecem acum la proiectul de aviz, condițiile de intrare și uh, rezidență uh, a um, cetățenilor unor terțe țări. Începem cu compromisul 11 Începem cu votul în bloc a compromisurilor 11 și 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Amendamentul 6, care este o adăugire la compromisul 12, cine este pentru? E pe pagina 2, amendamentul 6. Este o adăugire la compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune adoptat. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8, 72, 73 și 74 votate la oaltă pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Votul s-a deschis, votul s-a închis. și este respins. Am Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, ă, respins. Verificăm 75 Votul ă, este închis și este respins cu 25 de voturi împotrivă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. A, da, este retras. 76, 77 și 78 împreună. 79, 80 devin caduce. Bun, spune președinta, deci am uh, retras 9, deci votăm 76, 77 și 78 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 80. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și este respins. 81, 82, 83, 84 se votează împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins, se. Compromisul 13 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromise 14. Compromisul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 11 și 93 pentru împotrivă abțineri se resping. Au existat câteva persoane care nu au votat, deci am deschis votul la amendamentele 11 și 93. Și am închis votul și se resping. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm la 2, la compromisul 2. Am deschis votul. Și l-am închis. Se adoptă. Trecem atunci compromisurile 10, 15 și 16 împreună pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru împotrivă abțineri se respinge. 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, eu aș zice că se respinge. Dar verificăm la compromisul 3. Am deschis votul. L-am închis. Și se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 17. Am deschis votul. Am închis votul. și acesta este rezultatul. Se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 18 și 118 împreună, pentru, Împotrivă. Abțineri. Aș zice că se adoptă, dar verificăm. Am deschis votul, am închis votul. Da, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Verificăm. La 19 am deschis votul. Am închis votul. Da, s-a adoptat. Compromisul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 123. Am deschis votul. Și l-am închis. Și se respinge cu 37 de voturi împotrivă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 și 125 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 împreună cu 127 și 128 pentru, împotrivă, verificăm, am deschis votul și am închis votul și se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 130 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 132 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 133 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Considerentele. Considerentul 6, amendamentul 25 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 27. Am deschis votul. Și am închis votul. Și se respinge cu 23 de voturi. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la amendamentul 28. Am deschis votul și am închis votul și se respinge cu 25 de voturi împotrivă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38 împreună cu 39, 40 și 41 pentru, împotrivă, abțineri, aș zice că se respinge. Dar verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Și se respinge cu 24 de voturi împotrivă. 42 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 17, amendamentul 43 cu 44, 45 și 46 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am deschis votul și l-am închis și se resping. 47 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul, amendamentele 48 și 49 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 51 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 50 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm la compromisul 1. Și am închis votul. Și se adoptă cu 24 de voturi pentru. Amendamentul 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum votăm proiectul de aviz modificat. Vot electronic, ca de obicei. Am deschis votul. Am închis votul. Mulțumesc uh, raportorului. Sau raportoare, îmi cer scuze. Mergem acum în sala phs 3 uh, Avem o reuniune comună cu Comisia ECON și apoi vom reveni în această sală și după această audiere cu uh, ECON este ce s-a întâmplat cu European Training Foundation um, avem o audiere cu, nomina, cu persoana nominalizată la postul de director pentru ETF. Deci, mergem o oră și jumătate în uh, hemiciclul mic și apoi revenim la 11 și, juma, la 11 și 45. Trebuie să aflăm cu ce, ce s-a întâmplat uh, cu uh, persoana nominalizată pentru postul de director al European Trade